Dacă nu, aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Următorul punct pe ordinea de zi. Autoritățile lituaniene competente mi-au cerut ridicarea imunității parlamentare a domnului Victor Uspaskic în cadrul unei proceduri judiciare care are loc la Tribunalul Regional din Vilnius. Conform regulii 6, paragraful 2, am transmis această chestiune Comisiei competente și anume Comisia Juridică. Am primit de la grupul PPE câteva cereri de modificări în ce privește membrii comisiilor uh, parlamentare și delegațiilor interparlamentare, lista acestor uh, numiri este